o tranziție a acelor zone care își pierd acest statut de zona afectată de uh, un handicap natural. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Dezbaterea i-a sfârșit acum. Vom vota acest punct de pe ordinea de zi încă o dată peste două săptămâni la mini-plenara din Bruxelles. Dragi colegi, mai avem un punct pe ordinea de zi, raportul lui Richard Ashworth, simplificarea politicii agricole comune. Aș dori să dau cuvântul domnului raportor, vă rog. Uh, uh, domnule președinte, domnule comisar, ne aflăm într-o fază foarte timpurie a dezbaterii referitoare la reforma politicii agricole comune după 2012. În raportul meu am sugerat câteva principii care ar trebui să stea la baza reformei politicii agricole comune. E clar că industria agricolă trebuie să se schimbe și va trebui să se schimbe pentru a reflecta provocările vremurilor pe care le trăim acum, dar și mai ales vremurile ce vor veni. E vorba de probleme de securitate alimentare, de volatilitatea piețelor, de schimbări climatice și de necesitatea de a întruni uh, condițiile necesare pentru a face față așteptărilor de furnizare de um, alimente. E clar că politica agricolă comună trebuie să se schimbe pentru a reflecta aceste provocări, dar este clar că trebuie să se schimbe și modul în care punem în aplicare politica agricolă comună. Aceste principii trebuie să stea la baza reformei PAC și ă, deliberat nu am intrat în detalii pentru că acest lucru va fi făcut în rapoarte ulterioare. Am dezvoltat însă două teme principale. În primul rând, faptul că politica agricolă comună trebuie să fie mai simplă, mai corectă și mai transparentă. Și în al doilea rând, faptul că cultura PAC trebuie să se schimbe. O politică agricolă comună viitoare, reformată, trebuie să fie mult mai concretă și mult mai puțin încărcată de reglementări excesive. Eu am subliniat patru moduri de reducere a poverii uh, administrative și birocratice asupra uh, societăților noastre. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că cerințele adresate industriei sunt proporționale față de riscul evaluat. În al doilea rând, ar trebui să armonizăm standardele de inspectare și să uh, eliminăm duplicarea eforturilor de inspectare și a procedurilor. În al treilea rând, trebuie să fie mult mai larg aplicată autocertificarea în această industrie și în al patrulea rând trebuie să ne asigurăm că sancțiunile impuse în agricultură sunt proporționale cu uh, dimensiunea încălcărilor efectuate și că nu e vorba de sancțiuni forfetare ca până acum. După părerea mea, un obiectiv al PAC ar trebui să fie să ajute și să încurajeze această ramură industrială să se adapteze la aceste noi provocări. Și pentru asta trebuie să se schimbe cultura PAC. Trebuie să se adopte o abordare mai flexibilă și uh, să se consulte mult mai mult părțile interesate din acest domeniu și, în special, pentru a se evalua impactul regulamentelor propuse și a legislației propuse în general, care trebuie să și fie mai ușor de interpretat. Reforma PAC trebuie să demonstreze faptul că această agricultură poate să ofere bunuri publice, trebuie să se reducă costurile din acest domeniu și, în cele din urmă, trebuie eficient și corect să fie gestionată agricultura. Domnule președinte, acest raport stabilește mai multe soluții în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ashworth! Avem mai mulți vorbitori înscriși la cuvânt. Doamna Esaia este prima dintre ei. Kiitoksia jälleen, arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul de vedere al agricultorilor, povara administrativă trebuie redusă și de aceea propunerile din acest raport uh, sunt binevenite. Foarte mulți producători au sentimentul că sunt tratați ca și niște infractori în momentul în care uh, trebuie să ceară uh, susținere. Trebuie să le simplificăm viața. Piețele sunt uh, din ce în ce mai puțin stabile, oscilează mult și de aceea trebuie să ne gândim la măsurile utilizate, dacă ele sunt într-adevăr justificate. Pentru că există anumite sisteme care pot fi simplificate. Și alte chestiuni mai sensibile trebuie tratate cu mai multă precauție. De exemplu, pentru cotele de lapte trebuie să găsim un nou sistem pentru ca zonele defavorizate să nu aibă probleme. Domnul Tabaji, acum. <coughs> Gratulálok a jelentéstevőnek, mert... Mulțumesc și eu aș dori să îl felicit pe domnul raportor. Pentru că, produ, uh, pentru că filozofia din spatele acestui raport este foarte bună. E, acest raport uh, propune stimularea, încurajarea, ajutarea uh, agricultorilor care cu adevărat uh, lucrează pământul. Sigur că în reforma PAC trebuie să ținem cont de diferențele între state membre și nu rămâne decât să denunț discriminarea uh, Uh, care îi fac obiectul noile state membre. E nevoie de uh, reguli simple la nivel comunitar și uh, punerea lor în aplicare. Aș dori să vă dau un exemplu. În urmă cu doi ani, Consiliul a, adaptat, a adoptat un regulament prin care s-a impus o înregistrare electronică obligatorie pentru vite în anumite state membre în care nu existau subvenții agricultorii, crescătorii de vite au uh, ajuns la uh, limită, pentru că suprareglementarea uh, nu duce la nimic bun, că e vorba de PAC sau de alte domenii în uh, uh politica comunitară, de aceea acest raport e foarte important. Mulțumesc, domnul uh, Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc. Că domnule Ashworth, pentru acest raport uh, extraordinar. Cred că politica agricolă comună este una de succes. Și acest uh, succes câteodată este subminat de birocrație. Acest lucru este valabil uh, și pentru primul pilon și pentru al doilea pilon al PAC. Dar mai ales este valabil acest lucru pentru exploatațiile mici, unde birocrația este atât de mare uh, încât uh, nu uh, justifică uh, banii pe care îi primesc. Trebuie să ne gândim la acest lucru, trebuie să ne gândim la o reglementare tocmai pentru micile exploatații. Pentru că uh, există exploatații care primesc câteva sute sau mii de euro și pentru acestea trebuie să găsim o manieră de lucru simplificată, fără sigur de a să lăsăm deoparte uh, obiectivele acestei politici. Dar cred că putem să facem acest lucru și trebuie să-l facem. Herr Balco is next. Domnul Balco acum. Richard Ashford jelentése a közös... Mulțumesc. Raportul domnului Ashworth referitor la simplificarea PAC face niște propuneri excelente și are o caracteristică unică și anume că uh, aplică chiar punctul de vedere al agricultorilor. Trebuie să fim foarte precauți când utilizăm banii contribuabililor, desigur, dar acesta este numai un mijloc și nu un scop. Scopul este să se îndeplinească obiectivele politicilor. Însă agențiile tind să confunde aceste în detrimentul obiectivelor politicilor. Avem nevoie de o schimbare de atitudine fundamentală, iar uh, agricultorii nu trebuie să se afle într-o poziție inferioară în ierarhie. Nu avem nevoie de un spirit de ierarhie, ci de un spirit de colaborare. Comisia trebuie să elaboreze un regulament prin care să se stabilească și sancțiuni pentru agenții dacă nu își îndeplinesc misiunea și trebuie să ne asigurăm că beneficiarii au dreptul de a acționa în instanță, în instanțe independente, pentru că în Ungaria nu au această opțiune acum. Mulțumesc. Domnul Sikierski, vă rog. Uproszczenie wspólnej polityki rolnej to piękna idea. Domnilor și domnilor, simplificarea politicii agricole comune este într-adevăr o idee ademenitoare și nimeni nu e împotriva ei. Simplificarea înseamnă mai puține inspecții și permite agricultorilor să își economisească timpul tot, toate bune și frumoase, însă aș dori să vă spun că există totuși domenii în care această simplificare merge în, într-o direcție nepotrivită. De exemplu, există sectoare de producție, uh, producția de tutun și amei. În aceste domenii, pentru a menține producția în anumite zone, cu handicap natural, e nevoie de un uh, set separat de măsuri și de criterii. Împărtășesc punctul de vedere al raportorului că viitorul politicii agricole comune ar trebui să fie eficient, însă cred că e foarte greu să combine aceasta cu simplificarea. Mulțumesc, domnul Iar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Politica agricolă comună trebuie să fie mai simplă, mai uh, transparentă și mai ușor de înțeles. Acesta este mesajul raportului domnului Ashworth și cred că este un mesaj corect. Cred că ar trebui ca Comisia să-și intensifice eforturile pentru simplificarea politicii agricole comune. Acest lucru ar fi în beneficiul agricultorilor noștri, le-ar uh, scuti mult uh, uh, multă energie și timp. Și cred că atunci ei ar putea să se concentreze asupra activităților principale și anume producția de alimente. De aceea mi-aș dori ca simplificarea PAC să devină o sarcină uh, foarte importantă și pentru noi în Parlament și pentru Comisie. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Cred că nu mai este nimeni altcineva care dorește să ia cuvântul, așadar îi dau cuvântul domnului Pibax pentru a încheia discuția. Da, Domnule președinte, stimați eh, deputați, simplificarea și mai bună reglementare sunt priorități ale Comisiei. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor Ashworth pentru un raport excelent. Subiectul este foarte complicat și plin de provocări. Comisia este întru totul de acord cu faptul că simplificarea trebuie să se facă în beneficiul agricultorilor, permițându-le să se ocupe mai mult de activitățile agricole. Comisia salută acest raport care se ocupă de principalele preocupări ale agricultorilor europeni și oferă Comisiei Europene noi observații și noi idei referitoare la simplificarea politicii agricole comune. În, ultimii ani, în ultimul an s-au făcut la Comisie progrese substanțiale în legătură cu reforma PAC și vreau să vă dau doar un exemplu, uh, grupul Stoiber care se ocupă de uh, această reformă și care a arătat clar că nivelul de birocrație la care sunt expuși agricultorii poate fi redus substanțial prin activitățile de simplificare a PAC. Dar simplificarea este un proces în derulare, deci activitatea continuă. Mai mult, există un proces de reflexie global în legătură cu viitorul PAC. Vom demara o dezbatere publică ceea ce înseamnă că va trebui să lucrăm cu toți împreună ca să găsim o Uh, bază de simplificare și să menținem în același timp un nivel ridicat de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene și în același timp o agricultură foarte eficientă. În acest proces vreau să subliniez și o dorință importantă și am să vă dau doar un exemplu. Uneori simplificarea nu trebuie să se facă uh, în detrimentul provocărilor cu care ne confruntăm. De, de exemplu, în ultimul an a existat o situație destul de pașnică, fără scandaluri și fără izbucnic de epidemii. Dar în același timp, nu înseamnă că trebuie să renunțăm la reforme numai pentru că uh, am uh, trecut printr-o criză. Trasabilitatea rămâne importantă și nu trebuie să uităm lecțiile trecutului. Comisia va continua să lucreze la acest proces și vom avea mare grijă să nu uităm lecțiile învățate. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule comisar. Dezbaterea se încheie. Votul va avea loc peste două săptămâni la Bruxelles, la mini-plenara de acolo. Următoarea sesiune, adică sesiunea continuă mâine, marți 20 aprilie, de la 9 la 13 și de la 3 la 20.30